Bien, mes chers collègues, je vous invite à regagner votre place, s'il vous plaît. Nous avons un ordre du jour particulièrement chargé. Je vous rappelle que cet après-midi se tient une réunion de questions-réponses. Dragi colegi, vă amintesc că um, în această um, după-amiază vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri cu reprezentanții Comisiei în cadrul um, Comisiei Mixte Econ Bugete. Eu în această după-amiază nu uh, voi putea fi prezent. Îi mulțumesc domnului Galler care va um, prezida în locul meu alături de domnul uh, Roberto Gualtieri. Începem acum uh, ședința. Vreau să vă um, anunț deciziile care au fost luate la reuniunea coordonatorilor. Mai întâi am decis să nu uh, facem niciun raport din proprie inițiativă în legătură cu uh, propunerea pentru o uh, decizie a Consiliului prin care să se stabilească um, Comisia de uh, ocupare. Nous avons deci am decis să nu elaborăm acest raport din proprie inițiativă, am alocat raportul ra rapoarte. Domnul Gărânț uh, de la ALDE a primit un raport, avizul privind propunerea de regulament în legătură cu uh, proiectul de inițiativă europeană pentru ocuparea locurilor de muncă de către tineri. Un raport elaborat în baza regulului 53+, plus. eu mă voi ocupa de acest raport. Uh, avizul privind uh, regii and sound economic governance guidelines for the implementation of Article 23 of the Common Regulation. Le groupe. Uh, uh, grupul PPE se va ocupa de acest raport și ne va anunța numele raportului în zilele următoare. Reuniunea coordonatorilor din 11 februarie Um, va organiza un seminar pe 31 martie. Am um, validat și lista celor care vor interveni din exterior, moderatorilor și um, reprezentanților grupurilor de reflexie. În ceea ce privește misiunea în Ucraina, care va avea loc uh, pe 17-18 martie, Grupul este format din uh, trei membri PPE, doi de la S și D și un membru ALDE. În privința audierilor, audierile comune a avut loc o audiere în cadrul grupului uh, Bugete SD pe uh, tema politicii uh, de securitate și apărare a avut loc pe 21 ianuarie. Mm, mai era prevăzută o audiere uh, comună bugete econ în ceea ce privește Fondul European pentru Investiții Strategice. Această audiere va avea loc luna viitoare, în data de 2 martie. O altă audiere comună, bugete, Comisia de Control Bugetar, în ceea ce privește resursele proprii va avea loc pe 5 mai, iar celelalte audieri vor uh, fi organizate pe parcursul anului 2015. Printre acestea, o audiere pe tema ciclurilor de plăți și bugetul european, prefinanțarea, plățile în avans, regulamente și, uh, și uh, reglările definitive de conturi. Vrem să vedem care sunt uh, procedurile și în curând va fi uh, stabilită și data acestei audieri. O altă audiere pe uh, tema Uniunii Europeană și IMM-urile trebuie să vedem care este situația actuală, să vedem cum sunt angajate creditele din programele 2014-2015, însă pentru că anul este foarte încărcat, am uh, decis ca această audiere să aibă loc la începutul anului 2016. Calendarul reuniunilor coordonatorilor pentru uh, prima jumătate a anului 2015 a fost adoptat, ca și calendarul pentru uh, diferitele etape de aprobare ale proiectelor de buget pe 2016. Pentru anul 2016, coordonatorii au uh, aprobat uh, și calendarul propus de raportor de domnul Jose Fernandez în ceea ce privește revizuirea um, cadrului financiar multianual 2014-2020 Am um, convenit să facem uh, un raport privind uh, abordarea, aprobarea dispozitivului, raportul privind um, aprobarea și uh, vom stabili această dată momentul în care vom discuta proiectul de buget rectificativ DAP 1. În ceea ce privește planul de investiții, Ordonatorii au aprobat uh, calendarul reuniunilor, un calendar care a fost stabilit în comun împreună cu Comisia ECON, un calendar foarte plin și foarte strict. În privința plăților, coordonatorii au uh, decis să se formeze o echipă ad hoc care să pregătească și să uh, Uh, planul, um, să negocieze planul um, de um, soluționarea problemei facturilor neplătite pentru 2014, 2015 și 2016 uh, și eu voi fi printre uh, cei care se vor ocupa de acest dosar. Reuniunea din 23 februarie a adus în discuție subiectul săptămânii parlamentare europene și la coordonatori eu am fost însărcinat uh, cu uh, misiunea de a discuta cu președinții Econ și Ample pentru a încerca să punem la, cap să punem uh, la punct detaliile privitor la această săptămână. Cred că avem marge de manevră destul de importante și spun acest lucru în baza experienței mele de parlamentar național și european. În ceea ce privește mini-plenarele, am avut o dezbatere. Noi uh, ne-am exprimat dorința de a menține sesiunile de vot la mini-plenarele de la Bruxelles, pentru că există dosare care trebuie votate uh, fără întârziere dacă vrem ca ele să, să și fie eficiente. De aceea, um, coordonatorii au primit misiunea de a interveni pe lângă grupurile lor uh, politice pentru a promova această idee de menținere a voturilor în cadrul mini-plenarilor de la Bruxelles, pentru că altfel se pierde timp și, încă o dată, Europa va fi um, acuzată că acționează în, principiu, în virtutea inerției. Acestea sunt anunțurile pe care dorem să le fac la începutul acestei reuniuni. Ați uh, primit procesul verbal uh, din, al reuniunii din 5 februarie, nu aveți observații, așadar aprobăm procesul verbal. Ajungem la punctul 4 Vă amintesc că în baza regulii 59, Parlamentul votează toate proiectele de rezoluție legislative care nu uh, au decât indicarea că dacă, indicația că dacă Parlamentul uh, că Parlamentul trebuie să spună ce face, dacă adoptă, respinge sau uh, amendează um, regulamentul respectiv. Regula Conform regulii 59.1, amendamentele depuse nu uh, sunt acceptabile decât dacă sunt împotriva propunerii raportorului. Aici e vorba de amendamente aduse regulamentului și voi da cuvântul doamnei Toma, care este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Alături de domnul Olbricht sunt într-adevăr raportoare pentru acest um, dosar. Dânsul nu a putut să fie, din păcate, alături de noi în această dimineață, dar noi suntem uh, cu totul și cu totul de acord. Să vă amintesc uh, puțin circumstanțele. După ce uh, s-a adoptat destul de târziu cadrul financiar multianual și actele juridice anexate, mai multe programe nu au putut fi adoptate în 2014 și nu se aflau nici într-un stadiu suficient de avansat pentru uh, a putea beneficia de procedura de la articolul 13 din uh, regulamentul financiar referitoare la credite. A trebuit să modificăm uh, plafoanele de angajamente dacă nu doream să pierdem acele credite. În temeiul articolului 19 privind uh, cadrul financiar multianual pentru ca dotările nefolosite în anul 2014 să poată fi transferate, raportate pe anul viitor. După cum vedeți, trebuie făcut o mică distinție între fondurile raportate în baza articolului 13 al regulamentului financiar și unde modificarea cadrului financiar multianual nu este necesară, deoarece creditele de angajament sunt uh, incluse pe 2015 pentru că în uh, regulamentul financiar a fost introdusă oarecare flexibilitate și fondurile transferate care ele nu se află într-un stadiu um, suficient de completare din punct de vedere al programului și acolo ar fi necesară o modificare a CFM. Nu suntem încă în procedura de uh, revizuire a CFM post-electorală sau la jumătatea perioadei, cum doriți să-i spuneți. Această revizuire are în vedere toate fondurile, Fondul Social European, um, FEDER, FEADER, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Pescuit, Fondul pentru Azil și, și Migrație, Fondul pentru Securitate Internă, Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri. Sunt implicate așadar toate fondurile și toate statele membre. Nu există niciun stat membru care să nu fie vizat de această revizuire tehnică. Așadar, suma se ridică la 50% din uh, valoarea fondurilor, deci e vorba de o sumă foarte importantă. La ultima noastră reuniune uh, comună, Consiliul uh, și-a exprimat poziția. Pentru această revizuire era nevoie și de unanimitate în Consiliu. Consiliul ECOFIN din 17 februarie și-a acordat acordul în principiu în legătură cu această revizuire. Comisia a făcut două declarații și o declarație a cinci state membre care uh, însoțesc rezoluția. Declarația, domnule președinte, uh, va fi uh, de interes pentru dumneavoastră, pentru că se propune utilizarea tuturor instrumentelor de flexibilitate, în special marșa globală pentru plăți care permite utilizarea fondurilor nefolosite în perioada 2014-2017 pentru a rămâne în cadrul plafoanelor stabilite și încă o declarație din partea Comisiei prin care se validează programele restante înainte de uh, sfârșitul anului și uh, se vorbește și despre punerea în aplicare a uh, programării 2014-2020. Italia, Grecia, România, Croația și Spania uh, se îndoiesc de capacitatea statelor membre de a uh, pune în aplicare proiectele necesare în, urmă, în următorii trei ani și de aceea mm, cred că ar trebui să se repune în discuție um, acest aspect dacă, într-adevăr, statele membre vor avea dificultăți. Din respect pentru Comisia Regia Parlamentului, uh, am uh, propus să menținem calendarul uh, stabilit inițial. Dacă Comisia noastră este desigur de acord. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Toma. 11 martie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. La 1 aprilie va trebui să luăm o decizie pe marginea acestor amendamente și să le votăm dacă se vor depune amendamente și la o mini-plenară probabil că le vom vota ca să nu pierdem timp. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Trecem atunci la punctul 5 și dau cuvântul lui Cristos pentru uh, mobilizarea fondului de ajustare la globalizare, de adaptare la globalizare. Είναι μια πρόταση που νομίζω πρέπει να υποστηρίξουμε. Mulțumesc, domnule președinte. Un instant, monsieur Christos. Domnule Intervenție din sală. Aș dori să vă mulțumesc, uh, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc uh, colegului pentru acest raport, spune domnul Kölmel, trebuie însă să ținem cont de un lucru, și anume, nu trebuie să uităm faptul că recent ne-am ocupat uh, de faptul că există multe facturi neplătite și că avem o sumă mare în față, iar dacă trecem pur și simplu peste ordinea de zi și reportăm niște sume care nu au fost cheltuite în cadrul um, creditelor de plată, nu ne vom confrunta doar cu aceeași problemă la anul, ci cu o problemă mult mai mare. Iată de ce nu cred că trebuie să trecem pur și simplu peste ordinea de zi și să vorbim de un proces pur tehnic, ci trebuie să ne gândim în acest context ce consecințe uh, vor avea aceste facturi neplătite asupra activității noastre. Mulțumesc! Puisque nous avons un grup de travail sur les paiements, précisément, euh, afin de définir avec... Aveți dreptate. O să vedem cu Comisia, cu Consiliu, ce se va hotărâ în ceea ce privește asanarea și rezolvarea acestor facturi. Vom vedea ce ne propune Comisia ca și calendar. Doamnă Toma, o reacție pe scurt, ca să reacționez la cele spuse numai ce împărtășesc ideea respective. Pentru moment, Comisia nu dorește o reportare a creditelor de plăți. Comisia, necunoscând ritmul de punere în aplicare a acestor preangajamente, nu există un ritm automat, însă vreau să vă spun că pentru anul acesta și pentru anii viitori, asta nu va face decât să ușureze situația cu plățile. Pe de altă parte, pe de altă parte, vom vedea mai târziu, s-ar putea să se creeze la un moment dat un blocaj, un ambuteiaj, cam prin 2017 și nu va fi ușor, o acumulare și mai mare de facturi neonorate, mai mult chiar decât în trecut. Cea mai bună soluție de a reduce discrepanța dintre plăți și angajamente este să decalăm angajamentele în timp. Ce s-a întâmplat în 2014? 21 de miliarde necheltuiți. O veste bună în acest exercițiu, reducerea diferenței dintre plăți și angajamente și facilitarea plăților însă angajamentele nu vor dispărea, deci uh, la sfârșit lucrurile se vor uh, uh, agrava. În orice caz, dificultatea nu va dispărea și cred că trebuie să ne punem de acord asupra unui plan de uh, închidere acestor facturi și să avem și o idee clară a trezoreriei uh, pe care trebuie să o avem la dispoziție. Uh, Comisia a hotărât să accelereze procesul și poate va trebui să avem un buget rectificativ Uh, în plus pentru asta numai. În ceea ce privește mesajul uh, politic, în proiectul de buget DAB 2 veți avea ocazia să transmiteți mesaje politice cât veți dori dumneavoastră, domnule Griștov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e vorba de o propunere aici din partea Guvernului Elen și al Comisiei Europene. Este o propunere pe care cred că trebuie să o sprijinim și vă voi explica de ce. La ora actuală, Grecia trece printr-o criză importantă care și-a lăsat amprenta atât asupra consumului cât și asupra întreprinderilor, întreprinderilor uh, și companiilor de publicitate. Vorbim de 928 de persoane active în uh, sectorul comunicării în regiunea Atica, inclusiv Atena. Piața destinată publicității se află acum la un nivel de aproape 30% din ceea ce era în 2007 în acel an. Uh, cheltuielile pentru publicitate au uh, crescut foarte mult, însă din 2007 se înregistrează o tendință descendentă. Lucru care a generat un deficit uh, considerabil, iar având în vedere deficitul Greciei în sine, 15% din uh, PIB, situația e gravă. În 2004 ex exista un uh, excedent bugetar de 0,9%. Prin urmare, Grecia a fost uh, obligată să se adapteze în mod brutal la realitatea globalizării. Vorbim totuși de 900 928 de persoane, de jurnaliști, uh, specialiști în comunicare, care și-au pierdut locul de muncă în regiunea Atica. Aceste persoane trebuie ajutate pentru a um, reintra pe piața profesională, un lucru destul de greu la ora actuală, având în vedere contextul economic, ne vom ocupa de 60% din cheltuielile aferente, restul urmând a fi suportat de statul elen. În ceea ce privește lupta împotriva efectelor negative ale globalizării și pentru a sprijini statul elen, trebuie să sprijinim această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți reacții, opinii? Se pare că nu. Atunci Dăm cuvântul domnului Cristoforu pentru fondul de ajustare uh, Publishing Activities Atica. Tamiu da, prosarmoii sunt cosmiopising că afora... Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de o um, mobilizare a Fondului European de Ajustare la Globalizare în urma unei solicitări Uh, din partea statului elen vorbim de 750 de disponibilizări în regiunea Atică. După ce am analizat această cerere din partea guvernului elen, s-a constatat că toate condițiile necesare sunt întrunite pentru a mobiliza Fondul European de Ajustare la Globalizare. Cu alte cuvinte, Comisia a confirmat faptul că toate condițiile necesare sunt întrunite E vorba de disponibilizări provenite de la 46 de întreprinderi. Bugetul este de 6.244.000 de euro. Uniunea Europeană va acoperi 60%, cu alte cuvinte 3 milioane, 3 de euro. Ideea e ca aceste persoane să găsească un nou debușo profesional, să se reintegreze pe piața muncii. După părerea noastră, sprijinul acestei cereri este justificat, mai ales având în vedere schimbările care au avut loc în Grecia din 2008, țara se confruntă cu o perioadă de recesiune înregistrând o rata șomajului de peste 30%, în plus, 30% din populație se află sub uh, pragul de sărăcie. Din uh, 2008 s-au luat măsuri care au limitat în mod dramatic puterea de cumpărare a cetățenilor eleni. Bineînțeles, acest lucru s-a făcut uh, simțit asupra mediului de afaceri, uh, ducând multe companii la faliment. aproape 60% dintre întreprinderi au trebuit să facă disponibilizări care um, și să facă tăieri bugetare de aproape 60% din bugetul lor destinat uh, publicității. Un punct de care a vorbit și domnul Kirstos, am uh, confirmat faptul că angajamentele statului elen se vor concretiza nu se vor face deosebiri și distincții între beneficiari. În plus, există o certitudine că nu se va primi sprijin din alte fonduri europene. Prin urmare, toate condițiile sunt întrunite și această cerere este perfect legală. Este o cerere corectă pe care cred că trebuie să o sprijinim. Mulțumesc! Și... Mulțumesc! Mai doriți să spuneți ceva pe raportul domnului Cristos? Următorul raport uh, Luftansa tehnică, ajustarea la globalizare, vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte autoritățile irlandeze au depus cererea lufthansa technic în data de nouăsprezece septembrie. două mii paisprezece bugetul total alocat pentru acest proiect depășește suma de patru milioane de euro din care doi cinci sute de euro reprezintă aproximativ suma și contribuția fondului european pentru globalizare. acest proiect face referire la aproximativ 250 de uh, salariați disponibilizați ce urmează a beneficia de aceste servicii oferite prin Fondul European pentru Globalizare. Deși numărul persoanelor disponibilizate nu depășește cei 500 de angajați recomandați pentru a aplica pentru acest fond, autoritățile irlandeze au argumentat faptul că există circunstanțe excepționale care predomină în acest caz, iar, faptul, iar au subliniat faptul că concedierile au un impact grav asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale și regionale în acest sens trebuie menționat faptul că autoritățile irlandeze au început deja să ofere servicii persoanelor care au fost sau urmează să fie disponibilizate. Comisia consideră că, în ciuda acestui aspect, aplicația îndeplinește criteriile pentru a beneficia de accesul la Fondul European pentru Globalizare, iar eu consider de asemenea că uh, este importantă implicarea acestui fond în, în sprijinirea reintroducerii pe piața muncii a celor care și-au pierdut locurile de muncă, datorită uh, Uh, mai ales a industriei în care aceștia lucrau. Să ne referim aici la mentenanța oferită companiilor aeriene, mentenanță care, din păcate, în ultimul timp a fost din ce în ce mai mult delocalizată de companiile aeriene din Europa spre alte state. Amendamentele pot fi depuse până la data de 5 martie, iar votul urmează să aibă loc în Comisia pentru Bugete pe data de 16 martie. Mulțumesc frumos! Si. Demande de parole? Nu dorește nimeni să intervină? Ah, domnul Depre. O întrebare pentru informare. Am înțeles ce a spus domnul Negrescu. Există o derogare în ce privește acei 500 de angajați, pentru că de obicei vorbim de cel puțin 500 de angajați pentru a putea să se facă apel la fondul acesta. Vreau să vă întreb dacă aceste derogări, excepții sunt frecvente sau este o premieră? Nu este o critică, Uh, ci mai mult o interpelare față de comisie. Vreau să vă întreb, ați mai primit multe astfel de cereri de derogări? Sau este așa o premieră absolută? la Mulțumesc, Comisia. Vă rog. Monsieur Paradis? Oui, la première Da, este prima dată anul acesta și este foarte rar, însă precedentele nu lipsesc în anii din urmă. Voilà la réponse. Foarte bine, am avut răspunsul. Subiectul este unul autentic. De ce 500, domnule Negrescu? Da, în raport o să spunem că astfel de cazuri nu trebuie să se mai întâmple prea des și, într-adevăr, se va propune Comisiei să nu uite că, într-adevăr, trebuie să existe niște reguli foarte stricte pentru aceste excepții. Mulțumesc. Nu. Domnule Connell? Bun, foarte bine. Trecem acum la vot. Je vous indique que... Vreau să vă spun În ce privește transferul, o să apelăm la votul electronic. Vă rog să lăsați cartelele de vot în console până atunci. Ah, Qui? Monsieur Zani. Où est-il Je ne vois pas. Oui, je vous en prie. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere se fosse possibile aspettare fino alle 10 e mezza che era l'orario. Domnule Presidente, vreau să vă întreb dacă e posibil să așteptăm până la 10 și jumătate. Aceasta era ora care ni s-a comunicat eh, și sunt colegi care sunt ocupați în alte comisii. Haideți să le lăsăm suficient timp pentru a sosi și să poată vota și ei. Euh, da, E 10.28, deci nu avem mult de așteptat până la urmă. Nous allons d'abord nous prononcer sur euh, les orientations. Bun. Haideți să vedem orientările buget 2013, secțiunea numărul 3, raportor, domnul José Fernández. Donc il pourrait peut-être euh, jusqu'à 10h30 nous rappeler. Euh, Până la ora 10 jumătate avem un pic de timp pentru a reaminti principiile subiacente din raportul său. Îl invit să o facă. Două minute, domnule Fernandez. Alors, quatre minutes. Minute. Monsieur Fernandez, vous avez la parole. Fernandez? Avant le vote, peut-être pour nous rappeler. Înainte de vot, ca să ne reamintiți despre ce discutăm. Le président, je remercie tous les groupes. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru amendamentele depuse. Mulțumesc de asemenea grupurilor politice pentru colaborare. Și eu o să trec la portugheză. este relatório eh, ganha. Acest eh, raport eh, a avut de câștigat de pe urma colaborării dintre toate părțile implicate. Eu am încercat să nu modific structura raportului, dar să încerc să mă apropii cât mai mult de un consens. Tocmai de aceea vreau să le mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră, pentru că au muncit alături de mine, pentru ca aceste orientări să fie incluse în document. Vreau să le mulțumesc de asemenea pentru flexibilitate, pentru că fără flexibilitate nu putem face nimic, nu putem ajunge la un consens. Consensul este o artă și în Parlamentul European e foarte important să o uh, deținem. E important uh, ca la acest raport să fie foarte atentă Comisia Europeană. Trebuie să se înțeleagă preocupările noastre pentru ca la prezentarea proiectului de raport în luna mai să putem spune că a meritat să creăm aceste uh, linii orientative și să punem astfel uh, un temei uh, solid. Să sperăm că vom reuși să ne atingem obiectivele legate de CFM și sperăm că în anul 2016 programele să intre toate în vigoare cu multă forță, așa cum se prevedea în cadrul financiar multianual. Sperăm ca după aceea Consiliul, care de obicei în declarațiile sale uh, apără creșterea economică și ocuparea forței de muncă, să fie dispus să ne pună la dispoziție fondurile necesare pentru că noi să ne putem uh, respecta angajamentele uh, din cadrul CFM. Sperăm că această colaborare care a existat și până acum în ceea ce privește orientările să continue. Eu sunt convins că așa va fi, deoarece Comisia pentru bugete a Parlamentului a avut întotdeauna o caracteristică și anume uniunea. Sper că vom continua să fim la fel de uniți pentru a ne putea ridica la înălțimea dorinței cetățenilor de a avea locuri de muncă și o economie în creștere. Antreprenoriatul de asemenea, trebuie să fie încurajat pentru că el asigură creșterea economică necesară. Mulțumesc, domnule raportor. Deja este 10 și jumătate. Vom deschide votul. Eu nu am cardul de vot la mine, spune cineva din sală. Deci îndrumările pentru uh, bugetul pe 2016. Amendamentele 16 și 17 au fost uh, retrase. 18. Face obiectul unui amendament oral. Adăugăm... Uh, Inclusive growth in the European Union. Monsieur... Alors, quels sont ceux qui sont favorables à cet amendement? Cine este pentru amendamentul 18? Cine se împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Două abțineri. Compromisul A este adoptat. Alineatul 1 a amendamentul 26. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Este respins. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. 28. Raportul este împotrivă. Pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Amendamentul este respins. Compromisul B. Raportul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Compromisul B este adoptat. Amendamentul 35. Alineatul 2A. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Vom uh, verifica electronic dacă sunteți de acord. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Amendamentul 35 este respins. 17 voturi împotrivă, 14 pentru o abținere. Compromisul C. Raportul este pentru. Alinatul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinatul 3A. Amendamentul 41. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulțumesc. Cine se, cine se abține? Este respins. Compromisul de alinatul 4. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul de este adoptat. Paragraful 5. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Vom vota electronic. Votul este deschis. Închidem votul. Amendamentul este respins. Tot la paragraful 5, amendamentul 51. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 52. Cine este pentru? Votul este pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 53. Cu un amendament oral din partea raportorului. La punctul 6b. Fraud and tax evasion negatively affect the member states' economies and subsequently the EU budget stresses notably that any fraud to VAT, like carousel fraud, directly impact the EU, EU revenue, ask the Commission to strengthen EU programmes which complement the Member States' action in this field. Avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5 a 54. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Amendamentul 5, 55, paragraf A9. Cine este pentru? Împotrivă? Împo abțineri? Este respins. Alineatul 6, compromisul E. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Compromisul E este adoptat. Alinatul 6A9, compromisul F, raportorul este pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Compromisul F este adoptat. Alineatul 7, compromisul G. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul G este adoptat. Alineatul 7A, amendamentul 72. Raportorul este, de, este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Alinatul 7, amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 7A. Amendamentul a fost retras. 75. Alinatul 7A, amendamentul 76. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 8, compromisul H. Răbătorul este pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Compromisul H este adoptat. Alinatul 8A, 85. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alinatul 9, compromisul I. Răpătorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinatul 10, amendamentul 86. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E vorba de amendamentul 96 Amendamentul 93 se corectează președintele. 93. Este adoptat. Alineatul 11, compromisul J. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 12, amendamentul 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 98. Răpătorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Paragraful 13. 99. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 100. Raportorul pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Alinatul 13A9. Compromisul K. Raportorul pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Compromisul K este adoptat. Alineatul 14, amendamentul 103. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. 104. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Amendamentul 105. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 106. Raportorul este împotrivă. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Este respins. 14a, amendamentul 107. Raportorul este pentru. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100... alinatul 14a este acoperit de compromisul F. Ca și amendamentul 109. Trecem la alinatul Trecem la amendamentul 15, amendamentul 110. Cine este pentru? Împotrivă. Trecem la votul electronic pentru a verifica 110. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 110 este adoptat. 111. Raportorul este împotrivă. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. 112. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 16, amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. 114. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Este respins. 115. Raportorul este împotrivă. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. 16A, 116. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 117. Îi voi da cuvântul raportorului pentru un amendament oral. Mulțumesc, domnule președinte. Vorba de un amendament de natură tehnică. Vreau să înlocuim view and post-electoral revision par de post cu MFF review and revision. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Cine se abține? Este adoptat. 118. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. 119. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. Amendamentul 120. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul, compromisul L de la 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul L este adoptat. Trecem acum la considerente. Considerentul A, amendamentul 1. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Amendamentul 2. Raportorul împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3. Raportorul este pentru. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Este adoptat. Considerentul A amic, amendamentul 4. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Amendamentul 5. Răbătorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Răbătorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Amendamentul 8, care este acoperit de amendamentul 7, însă amendamentul 7 nu uh, a trecut. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este adoptat. Amendamentul 10 că este acoperit de compromisul LEF. Considerentul C, amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă? Cine se abține? Este adoptat. 13. Raportorul este pentru. Cine este împotrivă? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Este adoptat. Amendamentul 14. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Amendamentul 14. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Vom verifica electronic dacă sunteți de acord. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă acest uh, amendament. 20 la 13. Amendamentul 15, considerent, raportorul este împotrivă, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. Votăm textul astfel modificat. Vot electronic. Scrutin est clos. Le texte est approuvé par 20. Se adoptă 27 la 5 o abținere. Colegul care n-avea cardul a plecat să-și caute cartela de vot. Bravo, felicitări raportorului. Trecem acum la votul în ceea ce privește mobilizarea Fondului de Ajustare la Globalizare și cum n-am avut o prezentare a raportului de către raportori, îi invit în mod excepțional pe aceștia să ne spună foarte pe scurt despre ce este vorba, pentru că secretarul general al Parlamentului va veni aici la 11 și jumătate. Dau cuvântul domnului Plenkovic pentru Enostil Dufeco NLMK. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, este al cincilea raport care vizează mobilizarea fondului nostru de ajustare la globalizare în sectorul uh, oțelului. Regiunea ENE din Belgia, societatea Duferco NLMK. Belgia a depus cererea în 2013, s-a urmat o procedură. Între timp uh, și Comisia și Parlamentul au fost alertate, însă s-au respectat toate regulile. Ne bucurăm că în acest caz s-a urmat o procedură rapidă, ca și în altele, când vine vorba de fond, Vorbim aici despre o sumă de 981.000 de euro care vor permite redresarea situației de șomaj și alte probleme cu care se confruntă uh, locuitorii din această regiune ENO din Belgia, deci eu propun să adoptăm acest raport. Mulțumesc! Vot. Amendamentul 1. Raportorul este uh, împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm cu vot electronic. Amendamentul este respins. Amendament oral care dorește să se înlocuiască stresses the need for an efficient and coordinated approach, așa mai departe. In the steel sector. Avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 10A, amendamentul 4, este deja acoperit. Amendamentul 5, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 de la aliniatul 12A. Raportorul și-a dat acordul. Cine este pentru, cine este împotriva? Abțineri. Se adoptă. 12B este acoperit. Aliniatul 12 este eh, acoperit. 12 ce amendamentul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 14 amendamentul 9 cu amendament oral de la raportor care adaugă. The total estimated costs are to be spent on redeployment services, namely support, guidance and integration measures. Qui est pour? este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cererea. Documentul de cerere astfel uh, modificată este supus votului final. Am deschis votul. Votul s-a închis acum. Se adoptă cu 30 la 2 și fără niciun fel de abținere. Trecem acum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 după cum uh, a spus și antevorbitorul meu, uh, inițiativa a fost sprijinită de majoritatea membrilor uh, comisiei. Trebuie să ținem cont de cei care lucrează în micile întreprinderi. Iată de ce cred că trebuie să-i sprijinim pe cei 257 de angajați implicați în această procedură, care s-a tergiversat destul de mult. În 2006 au existat niște circunstanțe excepționale, iar acum este ultima intervenție din Fondul de Ajutare la Globalizare care se aplică în temeiul intervenției din 2006. Cam atât. Mulțumesc! Domnul deci, domnule Paradis, iată încă o, încă o excepție, încă o derogare. Par rapport aux, aux 500. Bien, nous passons au vote. Privește cei 500 de lucrători. Vot. Aliniatul 1. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 părți la aliniatul 4. Cine este pentru împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua. Aici raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Hmm. Votăm prin vot electronic. Votul s-a deschis. Am închis votul. Se adoptă cu 17 la 13. Amendamentul 5. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri, se adoptă. La aliniatul 6 avem amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Nu. Votăm uh, prin vot electronic. E vorba de amendamentul 7, confirmă domnul președinte. Îmi pare rău, poate nu m-am exprimat bine. Deci la amendamentul 7, care este la aliniatul 6, raportorul este pentru. Acum deschid votul. Scrutin est clos. Votul s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 6, uh, amendamentul 8, mă scuzați, aliniatul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, raportul este pentru, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Elementul 10, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La aliniatul 12 avem amendamentul 11. Cine este pentru? Paragraf 12, amendament 11. Nu, nu, nu. C'est une correction technique qui n'est pas soumise. Mă scuzați, spune domnul președinte. Mă scuzați. Vorbim despre amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă considerentul uh, de amendamentul 1. Cine este pentru împotrivă? Abțineri și se adoptă. Considerentul uh, E, amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. abțineri și se adoptă. Deschid votul electronic pentru tot textul astfel modificat. Votul e deschis, votul s-a închis și se adoptă 31 la 2, 0 abțineri. Trecem acum la Aleo Solar, domnul Hoffman, doamna Hoffman. Vă rog. Foarte pe scurt, întreprinderea Aleo Solar vine din uh, Bundeslandul și produce panouri fotovoltaice ca multe alte companii din sector, se confruntă cu uh, dumpingul de preț venit din China. China produce în supracapacitate prețul pentru modulele solare au scăzut cu 40% din 2010 în 2011 și prețurile se află la actuale sub costurile de producție ale companiilor germane cota de piață a companiilor chineze a crescut din 2005 la 2011 de la 5% la 35%, în timp ce uh, procentul uh, ocupat de uh, companiile germane a scăzut de la 64% la 21%. Aleu Solar este doar una din companiile care au intrat în insolvență în sectorul solar, care au trebuit să oprească total sau parțial compania sau care au trebuit să fie vândute investitorilor din China. S-au uh, făcut 57 de disponibilizări și se estimează că uh, 476 de persoane disponibilizate vor beneficia de pe urma asistenței din partea Fondului uh, de Ajustare la Globalizare și vă rog să votați în favoarea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne întrebăm de ce UE n-a reușit să lupte mai eficient împotriva dumpingului, da? Asta e o altă problemă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 2 pentru. împotriva, abțineri, se votează pozitiv. Amendamentul 3 a fost retras, amendamentul 4, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 5, uh, cine este pentru, împotriva, amendament respins, amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se votează. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Parament, amendamentul 11. Uh, pentru împotrivă abțineri. 10. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri. Se adoptă. Acum tot textul prin vot electronic. Votul s-a închis. Textul astfel modificat este adoptat 30 la 1. Mobilizarea fondului de ajustare la globalizare. Zachem, Polonia. Vă rog. Îmi, îmi cer scuze, votul meu nu s-a înregistrat. E posibil... Eu m-am opus puteți consemna acest lucru. Mulțumesc. Cont? Da. S-a consemnat. Domnul uh, Olbricht nu este prezent. Trecem direct la vot. Zahem. Amendamentul 1. Raportorul e împotriva. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Votul la prima parte. Raportorul este pentru. Partea a doua sunt acoperite în schimb de aliniatele 9 și de uh, întrebarea orală. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 de la aliniatul 8 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă amendamentul oral al raportorului care adaugă, după cum urmează. Importance of ensuring that double financing in cases of such complementary actions is prevented. Avis favorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă tot textul astfel modificat, votăm cu vot electronic, am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 29 la 2. Toată lumea a putut vota. Bine. Acum. Trecem la Caterpillar. Doamna Iatemachi are cuvântul, dar de fapt este absentă. Așa că trecem direct la vot. Amendamentul 1. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge, cred. Contrôle électronique, d'accord. Sur l'amendement numéro 2. Verificăm cu vot electronic la amendamentul 2. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Mă scuzați, s-a adoptat. 18 la 12. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă amendamentul 4 pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 5 acum pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 6 oral al raportorului care spune așa. Înlocuiește uh, Consiliul cu Comisia. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Șase. Amendamentul 7. Nu, a devenit caduc. Amendamentul 8 acum. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul nou de la aliniatul 7A. nou Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Uh, Amendamentul 13 acum. Raportorul este de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum votăm cu vot electronic tot textul astfel modificat. Deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 30 la 2, nicio abținere. Trecem la ArcelorMittal, domnule Grescu. Pe scurt, s-a făcut, uh, s-a depus cererea pe 22 iulie 2014 s-au respectat termenii, termenele și calendarul. 2.5 euro este suma totală, 1,5 milioane provine din fond, 1285 de salariați concediați, încă 1000 care primesc sprijin în cadrul acestui exercițiu, Cererea respectă toate criteriile pentru a putea primi fondul, banii din fondul respectiv. În raport am spus că în industria siderurgică există probleme mari. S-au făcut câteva cereri în acest sens recent pentru a putea beneficia de fondul de ajustare la globalizare. Deci vă rog să adoptăm acest uh, raport. Bun. Avem opt uh, amendamente. Putem să le votăm în bloc, raportorul fiind de acord cu toate aceste amendamente. De fapt, să votăm direct tot textul? Nu. Întâi amendamentele. Nu. Cine este pentru toate amendamentele? Le votăm așa. Cine este pentru toate amendamentele? Împotrivă? Abțineri? Amendamentele sunt adoptate și atunci uh, avem un vot electronic final al textului astfel modificat. Se adoptă 29 la 2, nicio abținere. Passer maintenant à la proposition de réforme du règlement financier. Propunerea de modificare a regulamentului financiar. Vreau să salut aici prezența doamnei Lamarck, membră a Curții de Conturi Europene, îi mulțumesc că a venit aici astăzi. Apreciem foarte mult uh, tot ce face Curtea de Conturi, cu autoritatea sa, cu diligența sa. Doamna președinte Gras l-a pregătit textul acesta și doamna Gras l-a Vă rog. Mulțumesc, două observații. În primul rând, aș dori să mulțumesc unui coleg de la comisie care uh, de mâine va intra în pensie. Astăzi e ultima zi de lucru a dumnealui. Vreau să îl felicit pentru activitatea dumnealui și vreau să îi mulțumesc pentru cooperare. Primul punct. În al doilea rând, amendamentul 6, uh, în urma obiecțiilor colegilor, va fi retras. Este chiar la sfârșit și se referă la articolul 196, amendamentul 70 oral, va fi retras din cauza uh, obiecțiilor de la colegi. Mulțumesc, putem începe cu votul. Alors, amendement numéro 30, avis favorable. 30. Cine este pentru? Dacă sunteți pentru, vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Raportorul este pentru. Cine este împotrivă? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Articolul 1.1 a 9. Amendamentul 3 și 4. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 și amendamentul 36. Uh, vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 și amendamentul 40, 41, se votează în bloc. E vorba de clarificări. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cele trei sunt aprobate. Amendamentul 6. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm electronic. Deschidem votul. Votul este închis. Amendamentul este adoptat. Eram la amendamentul 6. Trecem acum la amendamentul 43, un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 și 44. Raportorul este pentru. 4 și 7, 7 și 44. Cine este împotrivă? Abțineri? Sunt adoptate amândouă. Amendamentul 8 este acoperit de 44. Amendamentele 8 și 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 46. Raportorul este în favoare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 devine caduc. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 48. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 49. Voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50 și 51. se dorește introducerea cuvântului corruption, corupția ca și criteriu suplimentar. Aceste două amendamente, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă amândouă. Amendamentul 12. Raportorul este pentru. Voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Raportorul nu Nu se scuză președintele. Trecem la amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9. Devine caduc. 53. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54. Raportorul este pentru. Voturi pentru. Împotrivă. Vom verifica electronic. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 13, raportorul este pentru. Voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Este acoperit de 14. Amendamentul 15 acum. Votul este... Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11 devine caduc. 16 și 12 sunt identice. Raportorul este pentru. Voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 55. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 17. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 18 voturi pentru, 11 împotrivă și o abținere. 356 și 63 sunt uh, identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18 este acoperit. 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 58 devine caduc. 16 este și el acoperit. 59. Raportorul este pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50, 61. Amendamentul oral numărul 5. Cine este pentru? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Răbătorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 vine caduc. 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 62. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 68 și 15 sunt identice și raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 69 este acoperit de 68 și 15. 70 70, fără amendamentul oral, care a fost retras. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 22 a devenit caduc. 71 la fel, 72 și 16 sunt identice. Și le vom vota împreună, împreună cu 73, 17, 74 și 18. legătură cu uh, descărcarea bugetară, raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 75 a devenit caduc. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 19 devine caduc. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Referiri. Amendamentul 25 este retras. Trecem acum la considerente. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 19 voturi pentru 10 împotrivă. Amendamentul 27 și amendamentul oral numărul 2 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 1 este acoperit de 27. 28 și 2 sunt amendamente identice, deci le vom vota împreună. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 1 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29 și 3 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. trecem acum la votul final. Pentru tot textul. Un vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 28 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Să o felicităm pe doamna Gresle. Doamna Gresle. Da, încă două cuvinte, domnule președinte le draft de la résolution législative. Acum votăm și proiectul de rezoluție legislativă prin apel nominal. Deci ce am votat înainte? Ați spus că votăm textul. Eu am uh, votat așa cum vreau să votez la text, nu la amendamente. Era votul pentru intrarea în negocieri. Doamna Gresle. Da, votăm pentru a vedea cum intrăm în negocieri. Pentru că se apropie trialogul și aș vrea să am un mandat din partea dumneavoastră. Cred că îl veți primi, doamnă Gresle. et ça donne mandat pour les négociations. E vorba de votul care conferă un mandat pentru negocieri. Și sperăm că vor prevala aceste voturi, că vom câștiga negocierile. Schim se schimbă votul dumneavoastră? Da. Atunci schimbați votul meu cu abținere. Așadar avem două abțineri. Pot să întreb cum ați votat? ca să știm cum facem. Eu am votat uh, împotrivă și vreau să mă abțin dacă era vorba de votul pe marginea amendamentelor. Acum votăm uh, întreaga rezoluție, proiectul de rezoluție legislativă, vot prin apel nominal. Donc, vote nominal. Scrutin est ouvert. Votul este deschis. Scrutin est clos. Votul este închis. Douăzeci și opt de voturi pentru, obținere și un vot împotrivă. Și acum, mandatul pentru intrarea în uh, negociere. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Doamna Gresle a sprijinit mandatul pentru negocieri, 27 de voturi pentru, două împotrivă, nicio abținere. Vă felicităm pentru uh, eforturile deosebite depuse și să sperăm că vom începe cât de curând negocierile cu Consiliul. și că vom obține și uh, susținerea Comisiei. Ben, on va les voter. Oui. Donc euh, c'est un texte très important que cette modification du règlement financier et euh, da, un text foarte important, modificarea regulamentului financiar, sperăm că el va intra în vigoare cât se poate de repede și Consiliul foarte repede tot așa să își fixeze poziția și să terminăm odată cu acest dosar care se tot tărăgănă. Vom avea am avut o ședință comună cu, cu sede. Trebuie să mergem repede, pentru că, iată, încă un exemplu prin care observăm că banii publici nu sunt cheltuiți așa cum trebuie. Salut aici pe secretarul general, care tocmai ce-a sosit, însă avem încă câteva voturi legate de transfer. Doamna Gardia Zabal, putem să votăm în bloc aceste lucruri, vă rog, pe scurt? Să ne spuneți despre ce este vorba. Presidente, deci mult fácil. Tenemos ocho Foarte pe scurt avem vorba de 8 transferuri care trebuie votate. 6 se referă la fondul de ajustare la globalizare pe care l-am adoptat în urmă cu câteva minute și două dintre aceste transferuri se referă la acorduri legate de pescuit um, legate de comisiile pentru Madagascar și uh, relațiile cu Cap Verde. Nu prezintă nicio problemă, le putem vota în bloc. Vă oui, pas d'inconvénience que nous votions en bloc, chers collègues deci votăm în bloc, dragi colegi, dacă nu vei cu supărare. Foarte bine. Acum votăm cu apel nominal. tu, ouvert. Vot electronic. V-ați retras cartele. V-am spus la început că transferurile le votăm astfel. Deci, lăsați, vă rog frumos, cartelele de vot în console. Votul s-a închis, votul s-a deschis, am votat transferurile respective. Foarte bine. Dau cuvântul doamnei Holmeier pentru tot ce înseamnă ombudsman și Curtea de Justiție. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am amânat un pic uh, acest punct pentru că am avut niște întrebări. În primul rând, transferul legat de ombudsmanul european, care din motive uh, de natură de serviciu uh, se referă cu uh, ridicări din funcție, uh, e vorba de uh, poziția la vârful unei uh, entități, se pare că activitatea nu a mai putut fi continuată, nu a fost vorba însă de o măsură de natură disciplinară, din punct de vedere financiar, uh, totul are o perspectivă, finan- perspectivă financiară favorabilă pentru noi, pentru că, din punct de vedere financiar, vor fi mai puține costuri pentru că, din motive de natură de serviciu, anumiți funcționari nu vor mai fi folosiți, posturile nu au fost reocupate, iată de ce uh, fondurile uh, de tranziție vor fi inferioare celor prevăzute inițial. Iată de ce acest transfer nu va avea consecințe negative. Iată de ce nu există la ora actuală o discuție suplimentară care ar trebui purtată. Trebuie uh, să spun că voi vota în favoarea acestui uh, transfer și vă rog să votați și dumneavoastră la fel. Donc, sur les transferts de crédit pour l'ombudsman. Deci, pentru transferul de credite ombudsman, pot să deschid votul. Votul s-a deschis. Sper că toată lumea a votat. Votul s-a închis. Se adoptă 22 la 2, o obținere. Curtea de Justiție care în sfârșit va putea să deschidă posturile pe care le dorește? intensives Gespräch mit dem EuGH geführt, weil es bei diesen Umzugskosten in Höhe von 470 Am vorbit uh, de niște costuri de transfer de 470 de milioane de euro. Acestea trebuie aplicate treptat. Uh, ar trebui să înceapă în martie. Există acum uh, o comunicare favorabilă pentru Consiliul, pentru președinte, președinția Consiliului și, după părerea noastră, trebuie să se fi mișcat ceva la CEJ. Mai există 12 judecători care uh, sunt prevăzuți pentru septembrie 2015, după care CEJ uh, va veni aici în uh, cadrul Comisiei pentru Buget, pentru că e vorba de fonduri pe care noi le plasasem în rezervă. Iată de ce Consiliul poate de asemenea lua parte pentru uh, ca CEJ să nu hotărească singur referitor la, cele, la cei cinci ani de amânare. Ni s-a cerut să prezentăm uh, măsuri îmbunătățite sau efecte de sinergie referitor la cum uh, putem uh, atenua aceste consecințe pre, presupuse de cei 12 judecători, CEJ eh, va veni așadar în cadrul comisiei noastre pentru a ne răspunde la întrebările pe care le avem, dar costurile de transfer sunt justificate pentru că și noi am solicitat acești 12 eh, judecători. În următorii ani numărul judecătorilor va crește pentru că uh, Consiliul a fost de acord că după cei 12 judecători, um, numărul acestora să crească la 28 pentru a reflecta de asemenea um, extinderea Uniunii Europene. Iată de ce mă bucur că prin inițiativa noastră a Comisiei uh, Buget, pe care am început-o în urmă cu 2 ani și pe care am urmărit-o cu toții cu mare atenție și pe care am dorit-o Eh, să fie încununată de succes. Iată de ce vă rog să votați în favoarea acestui transfer. Merci, Madame Almeyer. Mulțumesc, doamnă Holmeier. Iată, se vor crea aceste posturi de judecători, însă avem senzația că Europei cam place să cheltuiască banii publici pentru că chiar și când, când se trebuia să hotărească dacă e nevoie de 12 sau 13 judecători, Consiliul a tot răgănat timp de câțiva ani și acum avem nevoie de 28 de judecători și Consiliul este foarte rapid. Bun. Acestea fiind spuse, vreau să deschid votul. Votul s-a închis. Sper că a votat toată lumea. Félicitations. Eh bien, nous en avons terminé Avec la Am terminat cu voturile. Domnul Klaus Vele este secretarul general al Parlamentului nostru. Domnul Depre, raportorul nostru, ne-a recomandat să îl invităm aici pe domnul secretar uh, general și dacă domnul Depre nu vrea să spună nimic în introducere, îi dau cuvântul imediat domnului secretar general. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Am fost rugat să țin o prezentare legată de orientări. E vorba de marea direcție, de filozofia, de uh, drumul înspre care dorim să ne îndreptăm cu bugetul pentru 2016. La ora actuală nu avem încă cifre concrete. Acestea vor veni în următoarea etapă a bugetului, după ce uh, președinția se va ocupa pe 9 martie cu noua propunere bugetară. Veți primi, bineînțeles, uh, o comunicare, va exista un dialog între președinție și uh, Comisia pentru bugete, pentru ca undeva în luna aprilie să există o decizie care se va lua în plen referitor la buget. Bineînțeles, purtăm discuții intense cu domnul Depre referitor uh, la buget. Poate câteva observații preliminare. De obicei, Parlamentul primește 20% din uh, bugetul uh, destinat cheltuielor administrative pentru Uniunea Europeană. E o tradiție care datează deja de un sfert de secol. Aceste cheltuieli administrative ar putea crește în acest an după planificarea cadrului financiar multianual cu 4,5%. E vorba de o sumă considerabilă. Dacă am fi să profităm la maxim de acest uh, procent de 20% pe care nu l-am folosit de pildă anul trecut, atunci bugetul nostru ar putea să crească chiar cu peste 5%. Și aceasta va fi și propunerea mea către președinție peste 10 zile, luni, să vorbiți de o creștere de cam 3%, 2,9%, 3%, nu vă pot spune exact, dar propunerea adresată președinției va fi de 3%. Cu alte cuvinte, uh, nu uh, se va propune să folosim acești 20% care ne corespunde obicei. În ceea ce privește structura orientărilor, există un document unde, pe de-o parte, se reamintește ce s-a făcut deja în uh, ultimii 5 ani și, pe de altă parte, sunt expuse proiectele prevăzute. Mi se pare logic pentru că, bineînțeles, e vorba de proiecte multianuale. Există, cu alte cuvinte, anumite costuri într-un an, dar de fapt e vorba de proiecte care se desfășoară uh, pe mai mulți ani și e vorba nu doar pentru uh, latura imobiliară, în plus uh, trebuie să ținem cont de faptul că mulți eurodeputați sunt noi. Cu alte cuvinte, nu toți au putut urmări hotărârile care s-au luat în ultimii 5-6 ani. Există mulți uh, dintre noi vicepreședinți care se numără pentru prima dată uh, la uh, birou. Iată de ce am ajuns în situația actuală. În ceea ce privește punctele forte, unul va fi cu siguranță domeniul securității. În ultimii cinci ani am făcut deja modificări semnificative în, ultim, în, ultimul, uh, în urmă cu 5 ani exista, s-a făcut un mic uh, referat referitor la securitate. Acum, uh, din această mică unitate, s-a făcut o, o adevărat un directorat. În trecut nu aveam nicio putere de control asupra securității pentru că aceasta era uh, pusă, încredințată în mâinile unei companii externe. Pentru prima dată acum însă securitatea s-a internalizat și um, în acest an se va finaliza această inițiativă. Personalul de securitate va fi reinternalizat. Ce înseamnă acest lucru? Uh, personalul de securitate trebuie să cunoască eurodeputații, trebuie să, pregă- să fie pregătiți, formați, să dezvolte o loialitate față de instituția pentru care lucrează, după părerea mea, este un progres important. Cu toate acestea există lacune în continuare pe care trebuie să le abordăm. Am uh, vorbit și despre asta în octombrie. Principala lacună se referă la protecția externă a clădirilor, pentru că noi, bineînțeles că administrația Parlamentului, nu avem dreptul uh, și posibilitatea de a proteja clădirile din exterior. Avem nevoie, prin urmare, aici de sprijinul statelor care, să spunem așa, uh, ne găzduiesc aici, fie că e Belgia sau că e vorba de Franța. În uh, Franța, la Strasburg, lucrurile au evoluat destul de bine, dar în Belgia până de curând situația era un pic uh, involuată, să spunem, după ultimele săptămâni știm că uh, protecția trebuie să înceapă în exteriorul clădirii. Dacă pericolul e deja în clădire, e mult mai complicat să ne uh, ocupăm de securitate. Iată de ce au fost inițiate discuții cu statul belgian pentru a îmbunătăți uh, securitatea externă a clădirilor, în mod ideal pentru toate instituțiile, așadar nu doar o soluție pentru Parlament, ci pentru Comisie, Consiliu, în același timp, pentru a exista un nivel uniform de protecție. După criza actuală nu dorim să uh, revenim la situația anterioară, să existe un regres, așadar. În plus, uh, în ceea ce privește instalațiile de control la intrare, mai ales în, um, la intrarea din Luxemburg și um, intrarea um, în, la Strasburg în Vic să fie îmbunătățită, pentru că deocamdată instalațiile nu sunt uh, ultimul, uh, nu reprezintă ultima evoluție tehnică trebuie să existe un control și nu trebuie să se permite intrarea directă în clădire. Iată de ce biroul a hotărât să modifice acest lucru la ultima sa întâlnire. Acest lucru înseamnă că acei pereți separatori de sticlă vor fi um, făcuți mai înalți pentru a exista o protecție sporită și uh, ne vom asigura că în celelalte clădiri, de asemenea, se va instala um, sticlă cu um, sticlă antiglonț, practic. Trebuie să ne asigurăm însă că toate acestea vor fi instalate cât se poate de repede și alte inițiative care au fost, de pildă, Uh, prevăzute a fi finanțate cu fonduri din 2015 să fie amânate pe 2016 pentru că aceste măsuri de sporire a securității trebuie să aibă prioritate. Urmează apoi investiții în domeniul informaticii. Există 16 inițiative care sunt uh, relevante în acest domeniu. Înseamnă că nu comunicăm la ora actuală într-un mod ideal, Trebuie să înlocuim totul pentru ca toate aplicațiile, toate informațiile să meargă într-un singur sistem și e nevoie de investiții. Așadar, voi uh, prezenta această inițiativă la următoarea întâlnire a biroului, fi la următoarea sau la întâlnirea după aceea. O altă um, problemă care trebuie abordată este cea a ecusoanelor. Uh, Uh, din punct de vedere tehnic, ecusoanele pe care le avem la ora actuală sunt învechite, avem nevoie de noi ecusoane. Bineînțeles, se pune apoi problema cum le vom crea, ce informații vor fi salvate pe aceste ecusoane, cine va avea acces la aceste informații, sunt puncte delicate, bineînțeles, și trebuie să ne sfătuim uh, la birou înainte de a lua o hotărâre finală, însă Merg de la premiza că probabil pe 9 martie biroul va, hotărâ, va lua o hotărâre deja, dacă nu, cu siguranță la întâlnirea din aprilie se va decide. Aceste măsuri se vor resimți asupra bugetului pentru 2016. Un alt punct pe care doresc să-l discut se referă la situația secretariatului. Am făcut câteva reforme în, uh, ultimii, în ultimul an și ultima uh, Majorarea bugetului pentru secretariat s-a făcut în 2010 și 2011. În fiecare acest an s-a făcut o majorare de respectiv 1500 de euro. Dacă dorim să facem uh, ceva în acest domeniu. Este bineînțeles o hotărâre de natură politică. Atunci anul 2016 ar fi anul ideal pentru că în anul 2016 nu avem uh, angajamente suplimentare. Înseamnă că nu trebuie să plătim uh, fonduri suplimentare de tranziție pentru acei eurodeputați care pleacă. Nu avem nici cheltuieli extraordinare care de obicei uh, apar în pregătirea unei campanii electorale sau unei campanii uh, Ehm, de informare. Este o hotărâre pe care trebuie să ia, bineînțeles, biroul. Marja de manevră e prevăzută în buget, însă hotărârea va fi eh, luată de birou și, bineînțeles, eh, apoi se va analiza dacă va avea efecte asupra bugetului. În al treilea punct, eh, clădirile și logistica, trebuie să ne pregătim că din anul 2019 Clădirea SPAC va fi renovată. În ultimii ani s-a făcut o evaluare tehnică care ne-a recomandat să facem acest lucru cât se poate de repede. Știți uh, că prăbușirea acoperișului uh, în hemiciclu de la Bruxelles a făcut această renovare cu atât mai urgentă. În plus e vorba uh, de îmbunătățiri care trebuie aduse de pildă la instalația de încălzire, care de multe ori se oprește. Uh, ni se comunică de multe ori că instalația nu funcționează, că nu există încălzire. Trebuie să remediem, bineînțeles, acest lucru și este um, o inițiativă rezonabilă pentru următorul mandat, pentru următoarea perioadă legislativă, nu pentru aceasta, după care calculele se pot face cu caracter retroactiv, trebuie să vedem ce hotărâri se pot lua între timp pentru ca, începând cu anul 2019, să putem demara această renovare. E vorba de, în total, 600 de birouri, bineînțeles, semiciclu, o serie de uh, săli de reuniune pentru comisii, dar există și suprafețe de uz general, și uh, nu ne putem uh, închipui să scoatem din funcțiune aceste suprafețe fără a putea în același timp oferi alternative pentru eurodeputați. E vorba așadar um, de o planificare treptată care să ne permită din 2019 să renovăm această clădire. Grupul de lucru pentru clădiri s-a ocupat de o nouă strategie pe termen mediu pentru clădiri. Ultima strategie de acest fel datează din anul 2010, așadar la începutul ultimei perioade legislative, cu alte cuvinte, acum trebuie să elaborăm o nouă strategie pentru această perioadă legislativă care să uh, ia în calcul următorii ani și nevoile pentru acești ani Uh, fie că e vorba de noi clădiri, renovări sau chiar închirieri, trebuie, bineînțeles, apoi totul să fie asigurat din punct de vedere bugetar. Am avut posibilitatea la începutul acestei perioade legislative să relaxăm un pic uh, situația spațiilor în birouri. Avem o mie de lucrători care au fost deplasați în afara clădirii centrale. Avem posibilitatea, prin urmare, de a le pune la dispoziție eurodeputaților 450 de birouri suplimentare situația înainte în birourile eurodeputaților era dezastroasă, erau 5, 6 um, asistenți la un moment dat într-un birou, lucru care nu este permis de legislația belgiană în domeniul muncii. Le-am pus așadar birouri suplimentare eurodeputaților. Până acum au existat 300 de eurodeputați care nu au primit o dotare suplimentară. Ehm, iată un subiect de care trebuie să ne ocupăm în următorii ani și pentru care trebuie să găsim o soluție. În ceea ce privește mobilierul, mobilierul de care dispunem la ora actuală, în 2016 am primit 20 de ani, iată Trebuie să ne asigurăm că acesta va fi înlocuit treptat și trebuie să profităm de această ocazie pentru a le oferi mai multă flexibilitate birourilor eurodeputaților. La ora actuală avem o soluție care oferă același lucru tuturor eurodeputaților, însă nevoile acestora nu sunt aceleași. Există, de pildă, eurodeputați care doresc să își schimbe situația, unii care au nevoie de consiliere, um, eurodeputați care folosesc într-un fel biroul când sunt aici, într-un alt fel atunci când se deplasează în circumscripție. Uh, prin urmare, trebuie să le permitem eurodeputaților să își uh, conceapă biroul în funcție de nevoile personale. Bineînțeles, există un buget fix prevăzut aici, există o anumită limită, evident, dar între timp există concepte pentru mobilă care oferă mai multă flexibilitate decât la ora actuală. Dacă se înlocuiește mobilierul, bineînțeles că atunci trebuie să facem o puntă de legătură cu un concept aferent de flexibilitate, o opțiune pe care o analizăm la ora actuală și care va deveni relevantă începând cu anul 2016. După cum știți, uh, la Uh, încă din mandatul anterior am, eliber, am um, elaborat o strategie pentru restaurante. Mulți, mulți ani a existat un singur uh, ofertant. Uh, e o situație de monopol, nu e o situație ideală. Ideal, ideal ar fi să existe mai mult ofertant, să se poată alege. Există, bineînțeles, niște restricții de natură tehnică pentru că până acum nu aveam o o bucătărie, încercăm să facem trecerea de la situația în care exista un singur ofertant, să uh, ajungem la o situație în care există mai mulți și um, să trecem în cele din urmă la și mai mulți. Uh, e o structură care presupune, bineînțeles, să dispunem de infrastructura necesară, de bucătăria necesară, dar ideea e să trecem de la monopol la uh, mai multe alternative. Mergem, bineînțeles, treptat uh, și înspre ideea unei uh, economie în ceea ce privește ofertele primite. S-au făcut progrese și aici, dar mai e mult de făcut. În ceea ce privește comunicarea, știți că în luna mai 2014 am organizat pentru prima dată evenimentul destinat tineretului. Au venit peste 5.000 de tineri din toată Europa. Uh, răspunsul pe care l-am primit uh, a fost extrem de favorabil și sunt recunoscător le răspund recunoscător acelora care pot să-și aducă contribuția în uh, aceste săptămâni în diversele comisii. Multe comisii uh, pur și simplu au cerut respectivelor persoane să le explice despre ce e vorba. Iată de ce biroul a hotărât în 2016 să reia organizarea acestui eveniment la Strasburg. Înseamnă că și aici trebuie să planificăm. Uh, instituția pentru memoria europeană, pentru istoria europeană, mă gândesc că în această vară lucrările vor fi finalizate, chiar înainte de vacanța de vară. Trebuie, probabil în septembrie, să uh, achiziționăm uh, sticlă pentru fațada externă. În septembrie vom avea cam un an pentru a însă la tot ce e necesar pentru ca în vara 2016 să putem uh, porni de la premiza că această instituție se va deschide. Bineînțeles, în 2016 uh, vor fi alte costuri despre care va trebui să discutăm, vor fi costuri uh, legate nu de clădire, ci de instalații, pentru că, bineînțeles, avem uh, mai multă marjă de manevră dacă suntem deținătorii unora dintre exponate. În plus, se dorește introducerea unui nou logo pentru Parlament care să fie mai uh, potrivit pentru comunicarea electronică. Acest logo a fost elaborat în cadrul instituției împreună cu biroul uh, pentru publicații al Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, costurile au fost relativ reduse, totuși uh, biroul a fost convins, se pare că putem face mai multe în cadrul instituției noastre decât credem. Acest logo nou va fi introdus treptat pentru a nu introduce costuri uh, inutile. Se va folosi, cu alte cuvinte, materialul, uh, hârtia de care dispunem deja. De asemenea, cred că din 2016 vom putea deschide noul centru destinat vizitatorilor. Exista până acum o situație în care soseau autobuzele cu vizitatori, după care aceștia erau lăsați pur și simplu în ploaie, pe stradă. Această situație trebuie să se oprească, autobuzele pot intra uh, direct în clădire vis-a-vis -vis de uh, parlamentarium. Există acolo o anumită structură terestră care să permită acest lucru și în 2016 operațiunea ar trebui să fie finalizată. De asemenea, pentru um, deschiderea acestei instituții pentru memoria europeană avem nevoie de um, un nou hol de recepție, mai ales uh, unul adaptat persoanelor cu nevoi deosebite. Poate fi vorba de persoane în vârstă, poate fi vorba de copii, poate fi vorba de familii numeroase. Trebuie să creăm de asemenea o legătură potrivită între parlamentarium și această nouă instituție. Există uh, un uh, Uh, o punte de legătură potrivită. Cei care au făcut deja acest traseu au constatat că există o pantă destul de abruptă între cele două clădiri, cu alte cuvinte, deși poate e potrivită pentru unii, nu e potrivită pentru toată lumea și lucrurile trebuie remediate, sunt uh, în plan, însă deocamdată nu există o propunere detaliată din partea biroului. Ceea ce privește expertiza și în ultimii ani am uh, făcut foarte mult aici, uh, Ehm, secretariatul a, evaluat, a evoluat foarte mult, Departamentul de Politică de asemenea. Din 2013 există un nou serviciu științific disponibil ehm, pentru eurodeputați. Este foarte important pentru că Parlamentul să fie într-adevăr un ehm, colegislator pe picior de egalitate. Avem, de asemenea, colaborarea din partea celor 28 de state membre și ministerele aferente. Există însă o problemă, anumite domenii sunt în continuare în evoluție și unde, după părerea mea, nu suntem încă suficient de bine pregătiți. Uh, e, de pildă, domeniul actelor delegate. În uh, Comisia Econ ne așteptăm ca, având în vedere avalanșa legislativă din ultima perioadă legislativă, să apară la orizont 400 de acte delegate aceste acte delegate reprezintă legislație. Cu alte cuvinte, Parlamentul are dreptul să se opună, să spună nu. Parlamentul poartă așadar o răspundere atunci când permite ca aceste acte delegate să intre în vigoare. Trebuie să ne oferim ocazia de a evalua faptul dacă aceste propuneri sunt într-adevăr demne de a primi consimțământul Parlamentului sau nu. Este așadar uh, o problemă cu care se va confrunta și Comisia Econ după așadar acea prima avalanșă legislativă, vine acum a doua avalanșă actelor delegate și cred că o problemă asemănătoare se va ivi și pentru Comisia Envi. Aceasta cred că uh, trebuie să digere cam 600 de acte legislative, acte delegate, îmi cer scuze, anual și Comisia pentru Industrie și Comisia pentru Transporturi, uh, ele trebuie să gestioneze ceva mai puține acte și aș dori să propun uh, să, să propun crearea unor mici servicii care să permită cel puțin pregătirea unor materiale care să ușureze procesul de luare de hotărâri pentru eurodeputați. Pentru a ne asigura astfel că uh, legislația nu se face fără ca colegislatorul, Parlamentul, să fi verificat temeinic propunerea legislativă. Și poate un ultim cuvânt legat de limbi. În ultimii ani am reușit să ne îmbunătățim uh, eficiența considerabil. Uh, înseamnă că la nivel uh, interinstituțional avem cel mai eficient serviciu lingvistic și uh, pentru a uh, ne menține acest avantaj, dorim să investim în continuare în tehnică, mai ales în traducere. Din 13 pagini pe care le primim pentru tradus, am ajuns la situația în care 5 din aceste pagini nu mai trebuie traduse ci poate fi identificat ca diferite blocuri de text, pentru că o parte din uh, aceste blocuri de text au fost deja traduse. Cu alte cuvinte, există o memorie de traducere, calculatorul identifică acele blocuri care uh, se repetă. Cu alte cuvinte, 5 din 13 pagini sunt traduse în ziua de astăzi uh, cu ajutorul calculatorului iar acest lucru poate crește, această proporție poate crește și în viitor dacă noi investim în tehnică. Există um, în continuare 1200 de angajați care lucrează în domeniul traducerilor. Au existat în plus negocieri între, între, între interpreții noștri și directoratul pentru uh, interpretare referitor la uh, un timp de lucru flexibil s-a ajuns la un compromis uh, deocamdată și această flexibilitate ne poate ajuta să facem ulterioare economii și să ne menținem uh, dimensiunea multilingvistă pe care dorim să o avem în continuare. Și un ultim cuvânt referitor la personal. Dorim ca în ultimii ani, ca în următorii ani, toate procesele să fie digitalizate, nu așa stau lucrurile acum. Există încă câteva unități care uh, gravitează, aș spune, în anii 70 ai secolului trecut sau poate anii 80. Unele au făcut progrese mult mai mari, avem nevoie așadar să punem accentul pe digitalizare și noul director general pentru personal um, și-a fixat acest obiectiv. Vom prelua de asemenea și serviciul de la comisie pentru a nu crea costuri de personal uh, pentru Parlament în domeniul asistenților acreditați. În ultimii ani s-au uh, semnat 1700 noi contracte. Bineînțeles, o parte din acea asistență au plecat. Totuși e vorba de un volum considerabil de gestionat aici și uh, ar fi bine ca informatica să ne ușureze un pic activitatea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestor uh, îndrumări sunteți la Comisia pentru Bugete și autoritatea noastră depinde de capacitatea noastră de a arăta că uh, suntem uh, stăpâni, controlăm uh, cheltuielile publice. Parlamentul este tocmai laboratorul în care se pun la cale aceste mijloace de control ale cheltuielilor publice. Îl salut pe vicepreședintele însărcinat cu bugetul Domnul Viland uh, a fost primit la comisia noastră și în luna... Uh, îl vom primi și în luna martie, când se va prezenta bugetul uh, pentru anul acesta. Vă mulțumesc. Voi da cuvântul unui man manca pentru o primă intervenție. Ďakujem, pan preceda. Pan generálny sekretár, vy ste mi... Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule secretar general, îmi amintesc în urmă cu cinci ani când uh, eram raportor al Parlamentului pentru buget în 2010, aveați planuri mărețe pentru serviciul de securitate, de pildă, și uh, acesta a fost complet uh, transformat uh, și a devenit un directorat separat. Deja s-a făcut foarte mult așadar. În calitate de raportor, v-am conferit o serie de um, uh, misiuni. trebuia să auditați, de pildă, personalul de la Digi Inlo. Sunt convins că nu vă aduceți aminte de ce s-a întâmplat în fiecare an, dar puteți să vă amintiți de care era rezultatul uh, auditului Digi Inlo. Astăzi ați creionat o strategie pentru viitor. Acea majorare de care, bineînțeles, depindă de proiectele variate pe care încă trebuie să le discutăm. Aș dori să vă propun câteva domenii unde în continuare se pot face economii. Sunt convins că vă amintiți uh, de faptul că în trecut, când s-au desfășurat uh, mai multe evaluări, s-a constatat că era mai uh, bine pentru Parlament ca acesta să fie proprietarul clădirilor decât să le închirieze. Sunt convins că vă amintiți că există analize în acest sens. Atâta timp cât există o singură sursă pentru clădiri, există un risc ca prețurile chiriile să fie mult prea mari. Dumneavoastră ați uh, vorbit de faptul că mai mulți furnizori duce la o scădere a costurilor și cred că acest lucru se aplică și politicii imobiliare. în uh, cadrul alegerilor europene, uh, în urma acestora, 409 eurodeputați uh, nu au mai fost realeși, dumneavoastră spuneați că în consecință se vor face economii, 1,8 milioane de euro, că nu vom mai avea nevoie de acești bani în 2016. Avem prin urmare o rezervă care poate fi destinată altor scopuri. După cum am afirmat și în trecut, în ianuarie, eurodeputații au adresat 1516 întrebări comisiei. E vorba de sume care, de pildă pentru luna ianuarie, se ridică undeva la între 2,1 sau 2,5 milioane de euro. Puteți să-mi spuneți că câți din acești bani sunt uh, furnizați de Parlament și câți de Comisie. Eu am impresia că uneori eurodeputații pun întrebări pur și simplu pentru a strânge bile albe și pentru a avansa în clasament, pentru că există tot felul de clasamente care se fac, fie pentru cartonașul albastru, pentru asta și cealaltă nu ar trebui să punem întrebări doar pur și simplu că ne place să facem acest lucru și pentru a ne îmbunătăți imaginea. Bineînțeles că oamenii ar trebui să pune întrebări, să pună întrebări comisiei. Dar dacă aceste întrebări nu ar fi publicate pe internet, am face economii remarcabile. Dar vă rog, dacă aveți informațiile, cât plătește comisia și cât plătește Parlamentul. Am înțeles că Parlamentul are obligația de a traduce toate amendamentele. Toate amendamentele noastre trebuie traduse în limbile de lucru ale diferitelor comisii. Uneori, traducerile nu vin la timp. Uneori există um, amendamente disponibile într-o singură limbă. și uh, chiar dacă s-a votat deja, amendamentele sunt încă în curs de traducere. Dar n-are niciun sens, nu trebuie să facem acest lucru. Am arătat cu raportorul că se pot face economii de milioane în acest fel. E cel de-al treilea mandat al meu în Parlamentul European și o singură dată am parcurs procesul verbal, am, am referitor la regulamentul de procedură. Mă întreb dacă colegii parcurg uh, acest regulament de procedură. Eu cred că ar fi suficient să îl avem în format electronic. Dacă cineva îl dorește în formă cărtacee, da, și îl poate tipări. Dar eu pur și simplu l-am parcurs odată după care l-am aruncat la gunoi. Și multe altele aș putea să vă spun despre hârtie. Putem face multe pentru EMAS folosind mai puțină hârtie. Eu am un proiect de ordine de zi, am o ordine de zi pentru plenară, pentru patru zile, am o ordine de zi completă și uh, o ordine de zi rezumată. E mult de citit, e multă energie aici în procesul de elaborare, Și am putea continua cu exemple de acest fel. De pildă, am putea continua uh, practica înghețării alocațiilor uh, pentru indemnizațiilor pentru eurodeputații, dar e un subiect asupra care ar putea decide eurodeputații. Și inflația ne poate fi de folos aici. Conform ultimelor uh, estimări, uh, Inflația în eurozonă se va ridica anul viitor la 1,1% și asta ar putea să ne ajute să menținem costurile la un nivel scăzut. Aș dori să vă mulțumesc pentru tot ce s-a atins în ultimii 5 ani și să sperăm că vom face mult mai multe progrese în uh, viitor. Doar o ultimă observație. Ieri am primit o prezentare de la Biblioteca Parlamentului. În 2007 am propus uh, gestionarea cunoașterii pentru Parlamentului și am atins acest lucru. Acum, membrii pot uh, primi informații foarte repede. Pui o întrebare și în termen de trei ore primești un răspuns. Extraordinar! E o adevărată șansă pentru colegi, o șansă de care trebuie să profite se poate profita în acest fel de informațiile disponibile într-un domeniu de interes. Dați-mi voi încă o dată, domnule secretar general, să vă felicit pentru tot ce ați obținut și sper să continuăm pe acest făgaș. Mulțumesc! Monsieur Depre. Mulțumesc, domnul Depre are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și secretarului general. Vreau să vă prezint scuzele mele pentru că în câteva minute va trebui să părăsesc sala. Am un angajament la ora 12 și jumătate și nu vreau să întârzi. Vreau să-i spun secretarului general că am apreciat foarte mult prezentarea dumnealui pentru că a fost clară, bine structurată și și foarte priceput uh, făcută. Suntem mulți, uh, mulți dintre noi sunt de acord cu prioritățile principale pe care uh, le-ați subliniat, cu siguranța clădirilor, clădi, accesul la clădiri, securitatea externă, care depinde, bineînțeles, de negocierile cu statele membre. Vrem să vă încurajăm în această direcție, nu avem cum să facem altfel. În ceea ce privește uh, securitatea cibernetică, Parlamentul uh, European nu este în uh, top, uh, din păcate. Trebuie să facem evaluări și să facem câteva schimbări care cred eu că sunt importante. Deci, cred că trebuie să consolidăm securitatea electronică. Cred că aici exista un fel de consens prealabil între deputați când am uh, făcut uh, prezentarea planului meu de lucru, pentru că încă n-am ajuns la elaborarea raportului. Trebuie să permitem comisiei să facă controle, așa cum ați spus-o și dumneavoastră. Aceasta este una dintre priorități. Trebuie să consolidăm capacitatea administrativă uh, pentru ca europarlamentarii să poată controla mai bine punerea în aplicare a legislației europene. Sunt uh, de acord și cu ce ați spus în legătură cu îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru deputați. Există unii dintre noi care în continuare își uh, păstrează birourile mici cu asistentul lângă și nu pot lucra cum trebuie pentru că nu pot primi uh, vizitatori în condiții decente pentru a avea o reuniune de lucru uh, în condiții de lucru normale cu colaboratorii, avem nevoie de infrastructura necesară. Deci sunt încă vreo 300 de proletari nefericiți care sunt condamnați să funcționeze în spații prea restrânse. Uh, E adevărat, mobila trebuie să mm, fie la fel pentru toată lumea, trebuie să fie împărțită echitabil. Astăzi nu voi vorbi despre uh, creșterea de 2,93%, pentru că creșterea globală a bugetului european se va face în funcție de necesitățile suplimentare pe care le vom conveni, pentru cu indexarea minus economiile pe care vom conveni să le facem, pentru că încă putem face economii importante în anumite sectoare. Astăzi nu mă voi pronunța în legătură cu uh, cifra de 2,93%. Cred că nu trebuie să mergem uh, deocamdată așa de departe, dar uh, aș vrea să precizez că ne vom întâlni sigur cu o problemă delicată legată de creșterea uh, indemnizațiilor uh, secretarilor. Voi face câteva verificări uh, în legătură cu munca secretarilor. Eu am făcut, de fapt, aceste verificări și am ajuns la concluzii destul de uimitoare. Mai mulți colegi de la anumite lucruri uh, mai degrabă decât în altele investesc prea mult în uh, asistenți locali și uh, investesc prea puțin în asistenți acreditați. Nu au în permanență colaboratorii suficienți în cadrul Parlamentului care să le pregătească munca pentru care au fost, de fapt, aleși. Dosarele la care trebuie să lucreze. Aș cere comisiei noastre, dar uh, voi solicita și uh, altora să avem reguli mai precise. Ar trebui să se n-aș avea nimic împotrivă să se spună că ne putem pune acord, de acord în privința uh, creșterii indemnizațiilor pentru asistenții locali. Uh, dar uh, pentru asistenții locali acum se fac economii și atunci mă întreb, uh, dar unde o să ne oprim? Până unde o să mergem? Până unde vrem uh, să mergem cu aceste reduceri? Există o discrepanță de nesuportat. Și cred că dacă opinia publică va vedea cifrele, poziția noastră va fi foarte uh, fragilă. Deci e o diferență, discrepanță foarte mare între asistenții acreditați și asistenții locali. Eu n-aș vrea să facem publice aceste date, dar aș vrea cel puțin să avem o dezbatere serioasă pe marginea lor. Pentru că dacă doriți să um, continuăm cu logica pe care am funcționat până acum, cu aceleași raționamente, eu nu sunt de acord. Mulțumesc intenționam să vă dau cuvântul în afară de uh, concluzii, dar mi-ați luat înainte. Voi da cuvântul uh, deputaților care doresc să um, intervină, dar nu mai mult de două minute. Domnul uh, Tarant are cuvântul. I would definitely do it two minutes. Mulțumesc, eu mă descurc cu două minute. Îi mulțumesc domnului uh, Vele pentru uh, această prezentare a bugetului Parlamentului. Am două întrebări și o întrebare cu rol de sugestie. Cu cine aș putea să lucrez la, de la secretariat pentru uh, a veni uh, cu uh, software open source din alte zone decât Microsoft. Pentru că altfel lucrăm doar cu Bill Gates, care face multe donații țărilor africane, dar, mă rog, poate că ne putem descur descurca cu alte firme care ne livrează software direct. Eu aș vrea să știu cu cine aș putea discuta la secretariat în legătură cu această problemă. A doua chestiune legată de procedură. Îmi puteți uh, spune, biroul am înțeles că va decide cifrele preliminare. Există vreo posibilitate ca Comisia noastră pentru bugete să schimbe aceste cifre sau uh, la nivelul biroului se va lua decizia finală. În ceea ce privește limbile, de lucru. Mă bucur că astăzi nu sunt interpreți estoni. Pot să-mi spun propunerea fără a fi, fără a fi lapidat, dar în uh, opinia mea ar trebui să promovăm uh, o schimbare a tratatului și în Parlament să avem doar cinci limbi de lucru, deși toate ar fi uh, de oficiale franceză, engleză, germană, poloneză și spanol, spaniola, pentru că e viitoarea limba Statelor Unite ale Americii. Dacă există votanți uh, în uh, circumscripțiile noastre care sunt atât de proști încât pot să voteze pentru cineva care nu vorbește bine niciuna dintre aceste cinci limbi, poate plăti un asistent care să îi traducă și astfel să vedeți ce economii mari o să facem. Cred că mi-am terminat cele două minute. Mulțumesc. Madame Olmeyer. Doamna Holmeier are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aplaud uh, ce s-a spus în privința securizării mai bune a intrărilor uh, în Parlament, accesurile Parlament, pentru că aceste oși girante, rotative, nu folosesc, nu uh, funcționează chiar deloc și la nou fără un sfert e coadă de asistenție la ușile rotative. Cred că acest gen de intrare s-a inventat când nu aveam atâția angajați. Din punctul de vedere al securității, și din punct de vedere tehnologic trebuie să fie îmbunătățite căile de acces. Cred că din acest punct de vedere ar trebui să ne uităm să vedem cum e abordată această problemă și în alte parlamente, pentru că în multe parlamente există între timp sisteme foarte moderne, există într-adevăr și sisteme învechite, dar sisteme foarte moderne care sunt transparente, luminoase, dar care în același timp oferă siguranța unei intrări absolut sigure și care nu permit uh, intrarea oricui în clădirile noastre și în același timp nu pun în pericol uh, viața angajaților din interiorul clădirii în momentul în care există uh, un, o intrare periculoasă. Prin urmare, nu e vorba doar de securizarea din afară, ci și efectiv o securizare a clădirii în sine uh, În ceea ce privește clădirile, aș mai avea o rugăminte. Dacă ne gândim la renovarea clădirii PHS, ar trebui să ne gândim la faptul că există la ora actuală sisteme moderne de uh, gestiune a apei. Noi trebuie să tragem după noi tone de sticlă de plastic și uh, nu există instalații moderne <laughs> pentru apă, instalații de altfel pe care noi le promovăm în uh, directivele noastre. Dacă există așadar aceste sisteme, ar trebui să uh, recurgem la ele astfel încât uh, la ora actuală instalațiile de apă să nu fie supra-solicitate, să nu fie deteriorate, pentru că în fost și la urmă urmei apa este folosită peste tot în clădirea noastră. Și o ultimă observație, uh, faptul că nu, în cazul restaurantului nu se va mai recurge la un singur ofertant, Sodexo mi se pare favorabil, în plus clădirea din PHS Uh, restaurantul nu dispune nici măcar de un sistem propriu de răcire. Iată de ce mâncarea trebuie transportată dintr-un loc uh, între acolo. Mi se pare complet aberant, uh, mai ales pentru un restaurant care trebuie să aprovizioneze cam 10.000 de oameni. Mulțumesc, domnul Vadi. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că nu avem foarte mult timp. Spune domnul Vali creșterea burgentului cu 3%. Mi se pare prea mult, mai ales când avem de-a face cu deflație, cu stagnare economică și multe state membre au redus pensiile, salariile. Mi se pare absurd ca Parlamentul să solicite uh, un, o creștere de buget, cel puțin să-și mențină bugetul actual, așadar, în condițiile în care fiecare strânge centura cureaua. Alegerile. Puteți să-mi spuneți un pic mai multe despre cheltuielile pe campaniile electorale? Poate n-am înțeles eu foarte bine ce vreați să spuneți, ce argument. Apoi am auzit, sunt zvonuri, cum că anumite grupuri solicită numărul de asistenți parlamentari și asistenți de grup politic. Da, E important asta, dar uh, din motivele sus invocate, eu cred că cei care uh, le solicită să se gândească de două ori, în ceea ce privește cheltuielile generale. Dacă există indemnizații uh, care nu sunt deloc justificate prin facturi, ar trebui ca transparența să domnească și să cerem justificative. În ce se privește călătoriile, poate ar trebui să încheiem niște acorduri cu companiile aeriene, pentru că eu văd foarte bine că se cheltuiesc foarte mulți bani. Colaboratorii uh, mei îmi prezintă niște prețuri la bilete care mi se par scumpe, foarte scumpe. Poate, nu știu, ar trebui să revedem toate aceste reguli. Eu uh, mă duc cu bilet economy, și sper că și colegii mei nu iau tot timpul bilete la business, numai așa ca să dea bine. În ce privește securitatea și siguranța, știu că la Strasburg autoritățile eh, franceze ne protejează. În Belgia, având în vedere că Parlamentul, instituțiile europene aduc multe, multe venituri la bugetul statului belgian, poate ar trebui ca statul belgian să facă un efort în ceea ce privește aceste cheltuieli, având în vedere rolul nostru pozitiv asupra economiei belgiene. Câteva lucruri mai uh, optimiste, pozitive, uh, în sensul că avem nevoie să îmbunătățim problema cu Wi-Fi-ul, cu um, uh, încălzirea, cu răcirea, sticlele de apă și Casa Istoriei Europene, 130 de milioane în total. Nici nu știm cum să ne mai uh, coste și în anii viitori. Eu cred că cetățenii noștri nu vor înghiți uh, asta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul Rubic. Aș dori să-i mulțumesc secretarului general. Bineînțeles, e nevoie de flexibilitate sporită în, în instituție. Există uh, eurodeputați care lucrează foarte mult, care sunt foarte angajați și care iau hotărârile în serios. Există însă și contrariul. Prin urmare, profilul eurodeputaților este foarte variat în această instituție. Mulți lucrează foarte mult, mulți foarte puțin. Există însă o grupă considerabilă care eh, ia lucrurile în serios. Iar asta de ce? Mă bucur faptul că secretariatul a hotărât uh, că eurodeputații pot decide singuri cum își gestionează spațiul de lucru, câți uh, asistenți poate avea, pentru că dacă există persoane care, de pildă, nu uh, iau asistenți sau care uh, iau doar câțiva asistenți sau puțin calificați, se pot face economii considerabile. Însă nu cu toții avem aceleași nevoi, iată de ce e nevoie, într-adevăr, de acest concept de flexibilitate. Și trebuie să existe un plafon, impună o limită până unde putem avea, de pildă, angajați uh, extrem de uh, calificați, e clar că poate cineva dorește să recurgă la un ministru de externe sau un ministru de finanțe. Iată de ce e inteligent să avem o marjă de manevră în plus, uh, mi se pare foarte bine că se dorește sprijinirea securității instituției. Avem cu toții mobilele noastre, aparatele noastre. Noi ne putem identifica în 100% uh, cu comunicarea noastră. Iată de ce investiții în comunicare pot uh, da roade dacă, de pildă, trecem prin Parlamentul din Australia, personalul de securitate, în momentul în care eurodeputatul intră în clădire, primește automat o imagine, un pop-up pe uh, aparatul mobil cu imaginea acelui eurodeputat, acelui deputat, îmi cer scuze. E, bineînțeles, de salutat uh, inițiativa de simplificare a anumitor procese. Ni s-a spus că în primăvară, înainte de întâlnirea, de deschiderea sesiunii Parlamentului, uh, s-a, uh, nu se poate face un control pentru că s-a făcut în urmă cu un an. Din punct de vedere um, al calendarului, lucrurile trebuie, după părerea mea, gestionate în mod mai eficient și din uh, ceea ce privește auditul. În ceea ce privește deplasările, mi se pare foarte important uh, faptul ca eurodeputații să călătorească, să vadă unde există practici mai bune uh, și să poată în aceste deplasări să ia cel puțin un colaborator din Parlament. Mulțumesc! Madame Gardia Zabal. Mulțumesc, doamna Gardia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări, pentru că aproape ne-am depășit timpul. Când domnul secretar general vorbea de a consolida sau a crea mici servicii pentru a putea face față acelor acte delegate cu care ne vom confrunta, și vorbea de asemenea de un serviciu pentru documente care să vină în sprijinul eurodeputaților. Aș dori să știu, din punct de vedere al, al personalului, um, ce înseamnă, să vedem dacă se alinează sau nu la reducerile de personal pe care trebuie să le facem. Eu aș dori să vorbesc de grădinița Parlamentului. Știm cu toții că există niște lungi liste de așteptare și la un moment dat exista un proiect de a crea o a doua grădiniță și aș dori să știu pur și simplu cum stau lucrurile la ora actuală. Domnul Gaier, ultimul uh, înscris la cuvânt, foarte pe scurt, trei sută mi se pare un procent considerabil. Cei care uh, locuiesc o perioadă în Belgia știu că costurile în Belgia sunt indexate. Cu alte cuvinte, uh, prețurile cresc uh, constant, de pildă prețul la curent, cum se calculează prețurile, dacă ne raportăm de pildă la indexarea din 2010, va exista uh, o nevoie de majorare a bugetului. În continuare, mă refer la cele spuse de domnul Rubic, dacă există eurodeputați care sunt de acord, care poate, de pildă, nu am niciun asistent la Bruxelles, dar au 40 de asistenți în teritoriu. Atunci mă gândesc la finanțare ilegală a partidelor. Nu pot să-mi închipui că există oameni care aici fac totul singur, dar acasă au nevoie de 40 de oameni și uh, cum le explica apoi alegătorilor acest lucru? Situația juridică actuală um, creează o obligație pentru eurodeputați să angajeze asistenții aici, dacă nu fac acest lucru, să plătească o sumă forfetară din salariul lor. Si, monsieur général, nous voici au terme des... Domnule secretar general, am ajuns și la sfârșitul observațiilor. Dacă aveți o răspuns scurt, n-am nicio problemă. Pot să vă dau cuvântul, dar oricum vom reveni asupra mai multor puncte. Am să încerc să fac tot ce-mi stă în putință, dar având în vedere că au fost multe întrebări, nu va fi simplu să fiu succint. În primul rând, întrebarea domnului Manca, rezultatul auditului pentru Digi Inlo, despre care am discutat atunci, rezultatul a fost uh, că trebuie să se facă mult mai mult în ceea ce privește întreținerea, întreținerea clădirilor, cu alte cuvinte. Din fericire s-a pus în aplicare acest, această recomandare pentru că dacă nu s-ar fi făcut acest lucru, nu am fi descoperit faptul că uh, hemiciclu de la Bruxelles risca să se prăbușească complet cu consecințe dezastroase. Am reușit să facem așadar o tranziție în ultimii ani de la o situație în care credem că avem doar clădiri noi care nu trebuie întreținute la o situație în care ne concentrăm în același timp asupra uh, achizițiilor noi, uh, construirii și întreținerii clădirilor actuale. În ceea ce privește costurile, din fericire, avem uh, niște proiecte foarte mari și până acum toate se încadrează în cadrul prevăzut, cu excepția clădirii Conrad Adenauer din Luxemburg, dar în termen de comparație național sau poate chiar internațional există doar câteva situații în care uh, proiectele de construcție rămân în cadrul bugetar prezentat. Ați uh, întrebat referitor la economii. În ultimii ani am spus foarte clar că strategia noastră este Safe and Innovate, siguranță și inovare. Dorim, prin urmare, să evoluăm, să inovăm, să nu rămânem la un status quo, dar în același timp trebuie să facem economii. Cu alte cuvinte, verificăm tot ce e vechi pentru a putea face nou avem uh, o serie de priorități favorabile, șapte uh, priorități negative și am reușit să creăm o marjă de manevră pe care nu o aveam înainte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru bugete, pentru că întotdeauna ne-au sprijinit atunci când am achiziționat uh, clădiri să profităm de surplusurile anuale uh, pentru a nu trebui să achităm dobânzi suplimentare. Dacă, de pildă, 50 de milioane uh, pot fi uh, plătite înainte, uh, facem economii de 16-17 milioane de euro vis-a-vis -vis de dobânzile care ar trebui achitate pe parcurs. Și sper să putem menține această abordare și în ceea ce privește clădirea Conrad Adenauer, pentru că ne ușurează semnificativ activitatea uh, în timp. În ceea ce privește activitatea eurodeputaților, sunt, sunt de acord. Există unii care pun uh, nenumărate întrebări, iar costurile, bineînțeles, uh, sunt, sunt purtate de Comisia Europeană, dar și de noi. Ați vorbit apoi de traducerea amendamentelor. În ultima procedură bugetară ne-am pus de acord că la nivelul Comisiei um, amendamentele vor fi traduse în limbile membrilor comisiei, pentru că multe amendamente nici măcar nu ajung în plen. Astfel facem economii considerabile. În acest fel se traduc doar acele amendamente care într-adevăr trebuie traduse. Și această idee, să spunem, a lucrurilor la cerere, on demand, este foarte important. Din experiența noastră, în protocolul pentru plenar, uh, până acum se, acest protocol se traducea automat pentru toate limbile. Nu mai facem acest lucru însă, am economisit uh, sume considerabile și niciun eurodeputat nu i-a simțit lipsa aceste documente legate de protocol nu vor mai fi tipărite, ci vor fi puse la dispoziția eurodeputaților doar în format electronic. Iată o inițiativă care ar trebui să se aplice peste tot. În ultimii ani am redus consumul de hârtie cu 50%, dar mai există posibilitatea de a face o potențială reducere de încă 10%. Domnul Depre a spus că e de acord cu propunerile legate de securitate și că în domeniul uh, securității cibernetice acestea trebuie îmbunătățite. Trebuie așadar să avem o uh, siguranță cibernetică sporită. Nu e însă sigur atunci când dorim să permitem o comunicare uh, mobilă peste tot și când trebuie să facem față diferitelor standarde care există în acest domeniu. Iată de ce este important ca aici uh, să facem îmbunătățiri suplimentare și investiții ulterioare. Vă mulțumesc uh, de asemenea pentru sprijinul uh, legat de procedura de control și de condițiile de lucru pentru eurodeputați. Lipsesc module suplimentare ca până acum pentru 300 de eurodeputați și o uh, dotare adecvată a birourilor este absolut necesară pentru că mobilierul și-a extins durata de viață utilă. Am uh, abordat deja regula referitoare la asistenții locali. Iată un punct asupra cărora cu toții trebuie să luăm datele concrete, cifrele disponibile. Suntem poate un pic prea flexibili decât ar trebui. Cred că ar fi bine să privim detaliile. S-a vorbit uh, și de document și de programele de tip open source. Partenerul de dialog aici este directorul general pentru informatică, domnul Iela. Dânsul vă stă cu mare plăcere la dispoziție. În ceea ce privește procedura bugetară, bineînțeles, biroul hotărăște orientările, după care discutăm, bineînțeles, cu Comisia pentru buget și am reușit în, ultimul an, în ultimii ani tot timpul să ajungem la un rezultat comun, astfel încât uh, hotărârea să poată fi sprijinită atât de birou cât și de um, Comisia pentru Bugete. Și în acest fel putem să ne finanțăm inițiativele esențiale. atâta timp cât tratatele există în forma actuală, încercăm ca serviciile noastre lingvistice să lucreze cât se poate de eficient pentru a asigura multilingvismul. Bineînțeles, trebuie să modificăm instalațiile pentru a le aduce Uh, pentru a le actualiza, de pildă ușile nu vor fi schimbate în 2016, ci în următoarele luni, um, după ce va fi avut loc uh, o procedură de um, licitație, de cerere de ofertă. Trebuie să uh, ne asigurăm că atingem standardele uh, pe care le aplică, de pildă, Serviciul European pentru Acțiune Externă, pentru că este ultimul serviciu inaugurat și dispune de standardele cele mai înalte de tehnică. Ne vom orienta după respectivele standarde așadar și cred că vom reuși să facem progrese semnificative și în cazul Parlamentului. Trebuie, bineînțeles, să vedem cine pe unde intră, toată lumea uh, printr-o singură intrare sau există diferite intrări în ceea ce privește renovarea clădirii SPAC, gestionarea modernă a apei, clădiri. Rămâne de văzut dacă instalațiile vor rămâne așa cum sunt sau dacă um, aceste caracteristici funcționale care lipsesc să fie completate fie că e vorba de sălile pentru reuniunea comisiilor sau sălile speciale, de pildă sălile pentru uh, trialoguri, nu dispun la ora actuală de uh, niște oferte rezonabile. Domnul Vali a vorbit de um, păragul de 3%. Bineînțeles, există niște majorări ale costurilor care există, care s-au înregistrat aici, în ceea ce privește costurile de personal mai ales. Uh, și acest lucru generează o um, majorare a cheltuielilor, bineînțeles, uh, și în uh, Luxemburg și în uh, Belgia costurile sunt indexate. În 2016 nu există costuri prevăzute pentru campanie electorală. Aici, prin urmare, putem efectua alte investiții. În ceea ce privește secretariatul, am spus deja că e o hotărâre de natură politică dar consilierea, sfătuirea eurodeputaților din diferite surse este extrem de important pentru că în ceea ce privește uh, procesul de legiferare să nu devenim dependenți sau mai dependenți de diferitele lobby-uri. Acest uh, sfat este unul, cred că, interesant. Iată de ce consilierea ar trebui să fie, mai ales consilierea din partea unui personal specializat din Parlament, să fie întărită. primim uh, un sprijin tot mai clar din partea statului belgian în ceea ce privește clădirea pentru istoria Europei, aici există o înțelegere cu Comisia pentru bugete din anul 2012. Vom primi sprijin atât pentru costurile de investiții cât și pentru costurile curente. Acestea au fost stabilite la prețurile actuale la 2,5 uh, milioane de euro. Vom, uh, ne vom încadra în aceste costuri prevăzute. Este între timp foarte important Uh, să ținem cont de faptul că vizitele la parlamentarium au atins pragul maxim, avem, de, am avut deja peste un milion de vizitatori și uh, nivelul vizitatorilor e atât de mare, încât e păcat că în anumite perioade, în ceea ce privește vizitele școlare, trebuie respinse trei din patru solicitări de vizită pentru că există o capacitate limitată de gestiune a vizitatorilor. Domnul Rubic a ridicat mai multe întrebări legate de limite pentru salariu. Aici există o recomandare din partea grupului de lucru de la birou, care cred că a fost deja pusă în aplicare. Alte recomandări care au fost discutate cu o parte din eurodeputați s-a uh, făcut trimitere și la tehnologia modernă în domeniul securității și la faptul că asistenții pot să, să poată fi luați în deplasări. Doamna Guardia Șaval uh, a amintit problema actelor delegate. Am stabilit deja că în fiecare an 1% din personal uh, va Uh, fi eliminat din organigramă, cu alte cuvinte, uh, autoritatea bugetară va avea în continuare posibilitatea, dacă e nevoie, să creeze locuri de muncă suplimentare. Am făcut și în trecut acest lucru, de pildă în sectorul informaticii, unde s-au creat locuri de muncă interne. Există această posibilitate, însă ea trebuie folosită cu prudență și uh, am folosit eu când vine vorba de acte delegate și când vine vorba de uh, siguranță. A spus o întrebare legată de cea de-a doua grădiniță. Există cam 50 de persoane pe lista de așteptare. Dorim să extindem grădinița, să fie patru grupe pentru a face față nevoii. Uh, Domnul Gaier a pus o întrebare referitoare la temeiul pentru indexare, unde există uh, orientarea clară, există majorări care se fac uh, în funcție de indexare și în sectorul personalului, în altă parte în funcție de contracte. Costurile noastre care sunt uh, înregistrate în uh, Bruxelles și în Luxemburg uh, se resimt. Uh, Domnul președinte, m-a rugat să fiu cât se poate de succint, poate că nu am reușit să fiu chiar atât de succint și de rapid pe cât mi-aș fi dorit, dar mi-am dat tot efortul, toată silința. General. Nu, dar a fost totuși foarte clar, domnule secretar general. Mulțumim pentru toate aceste idei și personal aș spune să ne asigurăm că când vine vorba de finanțe publice, Parlamentul trebuie să fie exemplar. Cerem sacrificii cetățenilor noștri și parlamentele naționale încerc să, încearcă să controleze cheltuielile publice, să le stăpânească. Parlamentul aici trebuie să dea exemplu. Mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt întrebări. Cu atât mai bine, mulțumesc. Data viitoare ne întâlnim pe 16.